Aveți observații? Atunci această numire este ratificată. Am primit uh, din uh, partea autorităților maghiare o solicitare uh, de eliminare a imunității domnului Deutsch. Conform regulii 6 alineatul 3, solicitarea va fi transmisă Comisiei Juri, care se ocupă de acestea. Doamna Magdalena Alvarez m-a informat în scris de faptul că a fost numită vicepreședinte